le vous le jour même. Merci. Dear colleagues, it is uh, time to start also because we have uh, Stimați colegi, haideți să începem, pentru că avem ordine de zi destul de lungă. Începem cu punctul 6 de pe ordinea de zi, uh, raportul în legătură cu negocierile interinstituționale al treilea dialog în legătură cu directiva NEC a avut loc ieri după masă. Se discută o serie de dispoziții, inclusiv raport, prevedere de raportare ale Comisiei. S-a înregistrat un progres în legătură cu discuțiile inițiale din al doilea trialog. În anexa 2, cu angajamentele de, naționale de reducere a emisiilor, Consiliul a explicat că are reuniuni bilaterale cu statele membre pentru a-și revizui cifrele. Parlamentul European a semnalat o disponibilitate de a elimina anumite amendamente dacă angajamentele vor fi reduse cu 20%. În dosarul controlelor oficiale în 19, 19 aprilie a avut loc un alt eh, trialog. În tema controlelor în eh, substanțele organice. Există și alte activități oficiale în anumite domenii în care Uh, s-au dat mai multe informații în legătură cu pachetul de compromis al Parlamentului European. Discuțiile au avut loc într-o atmosferă constructivă și problema principală a fost delegarea puterilor. Se va continua cu examinarea dispozițiilor legate de aplicare. Trialogul numărul 8 va avea loc, loc mâine seară. Iar acum putem trece la vot. Avem o sesiune extrem de lungă de vot. Vă cer tuturor să vă introduceți cartela de vot și începem cu uh, ap- aprobarea de tip pentru mașinăriile mobile. Acordul a fost atins după un proces îndelungat și acum avem un acord în primă lectură cu acesta, aceasta, votul este deschis. Ați votat tutti? A votat toată lumea? Am închis votul. se adoptă cu unanimitate de voturi. Felicitări, doamnei Gardini. Trecem acum la, vot, la votul pe marginea punctului 8 de pe ordinea de zi, raportul de progres privind energiile din surse regenerabile. Începem votul. Mai întâi votăm pe marginea compromisului 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. Deci se adoptă. Supunem la vot amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Supunem la vot compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Supunem la vot compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem la vot amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem la vot compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Supunem la vot amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. Am deschis votul. Am votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot, vot amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Socialiștii sunt vreo 40, 40 de mâini. Văd în sală. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Re abțineri respins. Amendamentul 45. Nu. Amendamentul 45, 45 devine caduc. Amendamentul 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 55. Pentru. Împotrivă. Abținări. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 84, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 94. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. Amendamentul 95, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 97, pentru, Împotriva. abțineri, respins. Amendamentul 98, pentru, Împotriva. abțineri, respins. Amendamentul o sută trei. În două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votato tutti? A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Și acum votăm electronic pe marginea întregului document. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul se adoptă. Felicitări, domnule raportor! Și acum trecem mai departe. Peter. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să spun ceva foarte pe scurt cu privire la eficiența energetică și avizul despre acest subiect, adică următorul vot. În primul rând, mulțumesc colegilor, mulțumesc raportorilor din umbră am... Uh, Peter, oprește-te puțin, pentru că nu avem traducere în engleză. Dar pot încerca în engleză, dacă doriți. Deci mulțumesc tuturor colegilor, în special raportorilor din umbră. Eu, unul, cred că avem o bază bună pentru o muncă comună, înainte de vot, vreau să anunț, să fac un anunț tehnic. Amendamentul 39 la alineatul 4. Am fost de acord uh, cu cel care a depus amendamentul să votăm ca și o adăugire. Vor exista și câteva eliminări la liniatul 4 și cu privire la adăugarea conținutului, recomandarea ar fi următoarea. Să facem un plus. Doream să anunț asta și vreau să verific și cu secretariatul ca să nu existe confuzie. Deci la 39 votăm o adăugire uh, a aliniatului 4. Mulțumesc! Thank you. Before we vote, I'm going to... Mulțumesc. Înainte de a supune documentul la vot, voi reține solicitarea raportorului și acum putem trece la vot. Primul compromis. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum trecem la amendamentul 22 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Verificăm. A votat toată lumea? Am închis votul. Respins. Supunem la vot amendamentul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Supunem la vot amendamentul 39 cu explicațiile domnului Lize cu privire la adăugirile la alineatul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Supunem la vot amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. A votat toată lumea? Am închis votul? Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 87. Pentru. Împotrivă. Nimeni de la socialiști. Atunci reluăm, da? Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mulțumesc. Amendamentul 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul nouă Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 112. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 113. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem la vot amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final prin vot electronic. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului raportor, domnului Lize. Punctul 10 all'ordine del giorno, energie efficiency. Punctul 10 de pe ordine, ordinea de zi, etichetarea în materie de eficiență energetică. Începem cu votul pe marginea compromisului 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 61. Pentru. Împotrivă. Repetăm votul. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Stimați colegi, avem o problemă. Nu sunt socialiști în sală. Reluăm votul, pentru că dacă lipsește un grup mic se poate înțelege lucrul ăsta, dar dacă lipsește un grup mai mare, vă rog frumos, ridicați mâna sus. Deci, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 73, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 84 și amendamentul 85 pentru, împotriva, abțineri, respins. Se. Amendamentul 86 pentru, împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 87 și 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinse. Amendamentul 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 9, care nu, nu, devine caduc amendamentul 9, 81 uh, al domnului Pitikainen. Cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 90, pentru, împotrivă, abținări Respins. Verificăm electronic. A votat toată lumea, am închis votul. Respins. Supunem la vot compromisul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri. 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 103 pe părți. Prima parte. Pentru. Îmi cer scuze, prima parte devine caducă. Cea de-a doua parte compatibilă cu amendamentul 102, deci votăm numai pe marginea celei de-a doua părți, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem la vot amendamentul 104, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votat-o tutti, il voto Am A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar mai bine verificăm electronic. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. Amendamentul 106. Nu. 109. Deci supunem la vot amendamentul 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 110 a fost retras. Supunem la vot compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dacă vrei, facem și verificare electronică. Vreți numai voi, dar în fine. Bine, verificăm. Compromisul 5. Votăm electronic. A votat toată lumea, am închis votul. Să adoptăm. Supunem la vot amendamentul 131. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 132. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 143. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic. A votat toată lumea, am închis votul. Respins. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abținări. Se adoptă. Amendamentul 146. Pentru. Împotrivă. Abținări. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. 147. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 148. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 149. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 150. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 151. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 152. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 153. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 154. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 155. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 156. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 157. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 158. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. 159. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. 160. Pentru. Împotrivă. Cine se abține, se adoptă. 162. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 161. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 163. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 165. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 164. Pentru. Împotrivă. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 166 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 167 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm.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 Amendamentul 16. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Supunem la vot amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Bine. Verificăm, deci. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Supunem la vot amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. A votat toată lumea. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 34. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Și acum vot final cu vot electronic. Am deschis votul. A votat toată lumea? Nu? Am închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. pregătirea revizuirii CFM 2014-2020 postelectorală. Raportor este domnul Gamus. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Pen, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins la diferență de un vot. Și acum votăm pe părți amendamentul 17, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. respinsă. Doriți să verificăm electronic uh, la amendamentul 19? Verificăm electronic atunci. A votat toată lumea, am închis votul. Respins. Și acum supun la vot amendamentul 18, fiindcă amendamentul 14 a fost respins, Așadar, cine este pentru amendamentul 18? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 21. Votăm pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25, vot pe părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 26, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27, pentru, împotriva, Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final. Votăm electronic. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la următorul punct. Punctul 12 de pe ordinea de zi. Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Începem cu votul pe marginea compromisului 1. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 17 pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Resp se adoptă. Amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Respins. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Ca, cu adăugire la 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votat-o? A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. Amendamentul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49. Pentru.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 A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Felicitări, doamne raportor. Oh. Acum suspendăm ședința pentru 10 minute, un sfert de oră. Nu. Suspendăm ședința timp de o oră și un sfert, după care doamna comisar Bulci va veni în comisia noastră la orele 17 și 15 minute.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

Dear colleagues, we can... Dragi colegi, putem să începem reuniunea noastră și avem schimbul de opinii cu doamna Violeta Bulț, comisar pentru transport și discutăm despre o măsură bazată pe piața globală, GMBM. O salut pe doamna Violeta Bulț pentru că e prezentă și venit în rândul nostru pentru a discuta despre următoarea întâlnire la nivel înalt OACI, la care se va avea în vedere această măsură GMBM. Reuniunea va fi la Montreal, 11-13 mai, iar Comisia Envi va trimite o delegație. Sunt chestiuni specifice cu privire la emisiile din aviație și instituțiile au, și-au asumat o poziție fermă pentru a include în acordul de la Paris și aceste lucruri, dar până la urmă n-a fost cu putință. Problema emisiilor din aviație a fost uh, discutată și la reuniunea informală de mediu și transport la Consiliu pe 12-15 februarie la Amsterdam. Și, având în vedere că expiră legislația Stop the Clock în ceea ce privește zborul interconectare și schema EU, UE uh, ETS, e necesar ca Uniunea Europeană să întreprindă pași adiționali cu privire la emisiile de dioxid de carbon provenite din domeniul aviației. Pentru asta vom avea nevoie de o măsură globală bazată pe piață. Eu cred că e necesar ca Uniunea Europeană să-și aducă aportul Asta înainte de reuniunea din mai, pentru că e important să avem în vedere un acord OACI, mai ales cu privire la un viitor GMBM. Și așteptăm cu nerăbdare să vă prezentați poziția, doamnă comisar, și evaluarea uh, stării negocierilor. Încă o dată, vă mulțumesc pentru prezență și, ca de obicei, începem cu intervenția dumneavoastră de 10 minute, iar mai târziu vom avea două Uh, sesiuni de întrebări și răspunsuri. Mai întâi coordonatorii grupurilor politice, apoi ceilalți. Doamnă comisar, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că îmi dați posibilitatea pentru ca pentru prima dată să fiu la Envy. Eu sper că împreună să avem o conversație constructivă și uh, fructoasă, pentru că provocările sunt foarte importante, dar totodată vin cu oportunități masive. Putem face ceva important pentru viitor. Nu este doar viitorul civilizației noastre, este viitorul planetei, per ansamblu. Contribuția aviației la reducerea emisiilor poate fi una substanțială. 2% contează. Indiferent uh, cum privești cei 2%, până la urmă ei contează. Fac o diferență uriașă și aviația contribuie la emisiile de dioxid de carbon. E vorba de un procent care trebuie luat foarte în serios. Prin urmare, mă bucură faptul că dumneavoastră veți fi parte a delegației europene la următoarea reuniune OACI la nivel înalt de la Montreal de luna viitoare. La ultima mea vizită din februarie, într-adevăr, s-a făcut o diferență. E altfel când te vezi față în față cu uh, factorii decizionali, cu cei care dau formă documentelor pe care le negociem. Acest lucru a făcut ca înțelegerea dintre noi față de ceea ce vrem să obținem în calitate de echipă să fie mai bună și să avem o schemă globală. Eu sunt convinsă că reuniunea din mai va aduce exact aceleași contribuții importante, în așa fel încât să avem o negociere de succes în cele din urmă. Trebuie să avem în vedere contribuția aviației uh, la lupta împotriva schimbărilor climatice. Acest subiect este foarte important. Chiar am discutat despre asta la reuniunea ministerială informală de la Amsterdam în urmă cu 10 zile pe transport și mediu și a fost o oportunitate minunată fiindcă ne-am pus la masa negocierilor și am pus pe tapet problema. De asemenea, țin să precizez că tot ceea ce ține de schimbările climatice e un lucru foarte important pentru mine personal. Indiferent că ne certăm cu privire la cine generează schimbarea climatică, realitatea ne lovește în față, pentru că nivelul mărilor crește, um, calota glaciară dispare, deci trebuie să înțelegem problema și să o înțelegem uh, în adevărata ei dimensiune. Suntem de acord că aviația, într-adevăr, contribuie la creștere și toate prognozele în acest sens sunt uriașe, pretutindeni în lume. Trebuie să respectăm această realitate, dar, totodată, să găsim niște soluții despre cum să compensăm această creștere și cum să ne asigurăm că ne îndreptăm către un impact zero. În același timp, trebuie să păstrăm competitivitatea, nu doar pe o piață europeană, ci și pe cea globală. Cred că OACI este organismul competent pentru a negocia, pentru că aviația e globală și impune soluții globale. Dar uh, nu trebuie să ne bazăm doar pe regulamente. Sunt oportunități uriașe și în ceea ce privește eficientizarea gestionării. De aceea noi uh, cerem uh, implementarea Cezar, instrumentul cel mai avansat de gestionare a traficului aerian. Și Trebuie să vedem ce se întâmplă și cu energiile alternative, bazându-ne în special pe cele regenerabile și care să-și aducă contribuția și în aviație. Și în al treilea rând, un subiect care generează entuziasm, mai ales pentru cei uh, care sunt fani ai tehnologiei. Tehnologia ne poate ajuta foarte mult pentru a acoperi lacuna pe care am identificat-o. Cu eficientizarea transportului și o mai bună reglementare, nu cred că reușim să obținem toate schimbările necesare. Pentru a avea, într-adevăr, obiectivul de emisii zero. Dar, mizând și pe tehnologie, vom izbuti. Și de aceea mă încântă crearea primului avion hibrid. Mă bucur că industria a început să dea semnale pozitive. Am avut un prim anunț în această direcție și vom oferi încurajări pentru ca, într-adevăr, să se vină cu schimbările necesare. În ceea ce este decarbonizarea aviației, aeroporturile joacă un rol foarte important și reacția acestora față de decarbonizarea propriei activități. Un rol foarte important îl joacă electrificarea. Se bazează pe energiile regenerabile și pe surse curate de energie. Și mi se pare că aici avem un element nucleu pentru abordarea problemei schimbării mediului, în același timp menținând posibilitatea de creștere în aviație. După cum am spus, sunt uh, angajată personal pentru a obține un acord ambițios la adunarea OACI în ceea ce privește un mecanism uh, global de piață. Să implementăm ceea ce s-a decis la OACI în 2013. Cooperăm îndeaproape cu președintele Aliu și cu partenerii din terțe state pentru a obține acest obiectiv important. Am primit propunerea președintelui Aliu a formulat-o în decembrie trecut și a fost uh, finisată în ultimele luni. Au existat critici puternice din partea unor părți interesate, dar președintele a reușit ca acest document să fie unicul document de negociat. Și mă bucur foarte tare acest aspect. În această propunere sunt prezentate trăsăturile cheie în ceea ce privește inițierea unui mecanism GMBM echilibrat. Este un punct bun de pornire pentru negocieri. Cred că e loc de mai bine, totuși. Propunerea președintelui pune în echilibru principiile OACI, în primul rând non-discriminarea, cu principiile unor circumstanțe speciale și uh, respectarea capacităților uh, țărilor în curs de dezvoltare, menținând totodată în viață principiul integrității de mediu. Operatorii trebuie să beneficieze de tratament egal pe rute similare, în așa fel încât să nu existe distorsiuni la nivelul competitivității pentru industria noastră și pentru industriile din terțele state. La Polopus încercăm să consolidăm propunerea mai ales în ceea ce privește stabilizarea emisiilor de CO2 în domeniul aviației internaționale din 2020 încolo. Doresc să menționez acum trei elemente foarte importante și sperăm ca acestea să consolideze propunerea. Până la urmă, elementul cheie al mecanismului GMBM este acela de a avea o creștere neutră din punctul de vedere al carbonului din 2020. Este un angajament uh, foarte important. În al doilea rând, permite uh, niște evaluări periodice și, în opinia mea, acestea pot reprezenta un instrument foarte important, pentru că astfel uh, ele ne permit să nu ne asumăm o singură soluție finală, ci ne permit să reacționăm pe parcurs. Deci aceste revizuiri, evaluări vor fi foarte importante pentru a progresa. Nu trebuie să uh, ne fixăm un obiectiv și să nu mai avem nicio marjă de manevră în următorii 20 de ani. Nu. Trebuie ca acest proces să fie unul de tip uh, spirală cu uh, constante posibilități de îmbunătățire a pașilor și angajamentelor noastre. În al treilea rând, ne bazăm pe norme solide de transparență cu monitorizare, raportare și verificare. De asemenea, vom utiliza uh, mecanisme uh, de înaltă calitate de evaluare pentru a vedea exact uh, cum se ajunge la o reducere clară a, emisiilor. Însă ar trebui să existe și o foaie de parcurs cu privire la elementele restante de design. Și acest lucru ar trebui să se întâmple exact la timp pe măsură ce GMBM începe să devină operațional din 2020. Sunt parteneri care deja susțin uh, propunerea președintelui, foarte multe părți interesate, dar uh, o spun deschis, uh, nu e convinsă chiar toată lumea deocamdată. Pentru asta vor fi necesare alte negocieri. Vestea bună este că până și cei care explicit n-au formulat o poziție sunt pentru un acord de un fel sau altul. Deci uh, s-a făcut un pas înainte față de situația de la ultimele negocieri. Avem un angajament și vrem într-adevăr să construim pe ceea ce s-a obținut la COP21, iar eu una am toată încrederea că vom găsi o soluție. Bineînțeles, cu un efort considerabil de negociere. Și de aceea este important să facem front comun și să fim puternici în ceea ce privește prezentarea viziunii europene. Totodată să fim și flexibili și să arătăm că înțelegem situația și că lucrurile sunt într-o continuă evoluție și schimbare. La ce ne așteptăm? Obiectivul OACI este să aibă o aviație, o creștere neutră din punctul de vedere al carbonului în aviație din 2020 încolo. Inițial am vrut un obiectiv și mai ambițios, dar negocierile au fost oricum și sunt dificile, se anunță a fi dificile și am zis că cel mai bine este să facem acest prim pas important. Dacă vom avea un temei puternic, va fi foarte bine. Am și menționat uh, revizuirile regulate pe un model uh, convenit la COP21. Acest lucru ne va putea oferi forța necesară de a continua. Personal, instrumentul GMBM este exact asta, în opinia mea. Un instrument de a, care să ne ajute să eficientizăm costurile și să obținem obiectivul scontat. indiferent ce se va întâmpla în octombrie, trebuie să ne dăm seama că nu este un produs final. Și dacă ne dăm seama de asta, vom avea o mai bună marjă de manevră la negociere. Adunarea va trebui să adopte o rezoluție care să ofere niște principii directoare pentru viitorul GMBM și acesta să fie implementat cu adevărat din 2020, până în 2020. OACE va trebui ca până atunci să bifeze toate elementele și instrumentele necesare, în așa fel încât GMBM să devină operațional. Uniunea Europeană face tot posibilul ca în avansul adunării să pregătească niște elemente cât mai robuste. Dar să ne dăm cu toții seama că e vorba de negocieri internaționale cu foarte multe părți interesate, inclusiv cu părți interesate care nu au aceleași obiective cu noi. Prin urmare, atingerea tuturor obiectivelor noastre va fi o mare, mare provocare. Sunt de acord, trebuie să ne păstrăm ambiția, dar să dăm dovadă și de flexibilitate și disponibilitate la compromis. Sau opțiunea mea preferată este chiar să găsim soluții cu totul și cu totul noi, care să pornească de la aceste opinii divergente. Deci, pentru a obține cele mai bune rezultate, Uniunea Europeană trebuie să se angajeze în discuții cu ceilalți actori cheie în mod deschis și eficient. Trebuie să profităm de fiecare oportunitate pentru a ne prezenta viziunea și pentru a-i convinge pe cei care în continuare nu ni s-au alăturat nouă celor care considerăm că măsurile în funcție de piață cu planuri ambițioase sunt un lucru absolut necesar. Comisia, în ansamblul ei, este foarte activă și ia legătura cu parteneri politici și tehnici. De fiecare dată când mă întâlnesc cu omologii mei, subliniez toate aceste elemente. Ieri Secretarul de stat Fox ne-a vizitat și am avut o discuție foarte utilă și am uh, confirmat că atât SUA cât și Uniunea Europeană trebuie să facă front comun, fiindcă împreună suntem mult mai buni în negocierile cu ceilalți parteneri. Am identificat uh, persoanele care se vor alinia uh, opțiunii noastre și cred că de această dată facem într-adevăr front comun și vom fi puternici la negocieri. Am menționat deja vizita mea din februarie, din Montreal, când m-am întâlnit cu toți ambasadorii, ambasadori europeni de la Consiliu, dar și ambasadori globali prezenți acolo, iar discuțiile au fost foarte constructive și senzația mea a fost că toată lumea își dorește, de fapt, un acord și am încredere că, bazându-ne pe un dialog deschis, chiar vom obține acest rezultat. va veni o vizită importantă, vizita pe care o voi face în China, unde vom discuta direct cu colegii și partenerii noștri de acolo. China încă nu și-a prezentat foarte ferm poziția. Facem la fel și cu statele din Golf, cu Singapore. Am fost în Singapore la începutul anului. Și Până la urmă, chiar dacă nu vedem pretutindeni un entuziasm extraordinar, măcar vedem că lucrurile sunt luate în serios și că lumea vrea să progreseze. La fel și cu Etiopia. Am discutat cu Uniunea Africană și o veste minunată este că Africa este perfect angajată să obțină un acord. Uniunea Europeană s-a dovedit a fi foarte unită până acum, dialogul constructiv, inclusiv dialogul în dezacord, sunt instrumente importante. Vreau să avem un dialog deschis, vreau să ne sincronizăm pozițiile și opiniile și este foarte important ca în comunitatea globală să fim percepuți ca fiind un partener uh, unit, puternic. Sper să continuăm uh, astfel până ce obținem un rezultat final. Iar Comisia e dispusă să revină în sânul Parlamentului pentru a prezenta progresul în măsura în care există interes pentru acesta. Deci vă rog frumos să ne anunțați dacă vreți să vă vedeți cu noi înainte de toamnă încă o dată și vom veni cu dragă inimă. Cred că a sosit timpul să vă las pe dumneavoastră să vorbiți. Doresc la final să subliniez încă un lucru. E important să fim precauți, dar hotărâți, să spunem deschis uh, ce intenții avem cu toți membrii comunității internaționale. După cum spune și președintele Aliu, și sunt perfect de acord cu domnia sa, a sosit momentul ca nicio țară să nu mai fie lăsată în urmă. Cred cu tărie în acest mesaj. Dacă vrem într-adevăr să avem o contribuție reală la decarbonizare, trebuie ca toată lumea să fie alături de noi pentru asta trebuie să găsim o cale, pentru că sunt unii care încă nu sunt gata să participe pe deplin. Pentru aceștia să existe o perioadă de tranziție, ca să-i convingem în cele din urmă. Și dacă, obține, dacă avem în minte această idee, cu siguranță vom găsi acordul înspre care tindem cu toții și pe care să-l dezvoltăm pe mai departe. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Trecem direct la intervențiile din sală, primul tur de întrebări cu reprezentanții grupurilor politice și dau cuvântul domnului Peter Lize de la PPE. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru acest schimb de opinii și, de asemenea, pentru deschiderea dumneavoastră pentru a discuta aceste probleme cu Parlamentul când este necesar și va fi necesar, pentru că nu va exista o soluție minunată pe care ne dorim cu toții și tocmai am menționat membrului dumneavoastră al cabinetului că discutăm această temă deja de aproape 10 ani. Eram raportor din umbră atunci când s-a discutat prima propunere a Comisiei în 2006. Acum, 10 ani mai târziu, și nici măcar nu suntem în punctul unde trebuia să ajungem. Deci suntem oarecum frustrați când vedem ce este necesar din punct de vedere științific. Un aspect pozitiv este includerea ETS, a aviației în ETS în interiorul Europei, lucru care funcționează. A fost dificil, China, India, Statele Unite au fost uh, dificil de convins, însă acum uh, Uh, au, li se aplică aceste măsuri. Deci, uh, introducerea aviației în sistemul intraeuropean este semnificativă dacă comparăm cu eforturile statelor membre, este o contribuție semnificativă a aviației în interiorul Uniunii Europene. Așadar, nu trebuie să discutăm despre Uh, renunțarea acestui sistem, trebuie să avem un acest sistem cel puțin în interiorul Europei. Ce facem în afara Europei este mai dificil pentru că trebuie să lucrăm cu OACI. Așadar, uh, este mai dificil. Aviația internațională este o contribuție semnificativă Bineînțeles, pot, pot să spuneți 2%, eh, alții spun mai mult, pentru că există și efectul de emisii de CO2, însă dacă ne uităm doar la CO2, este o cifră impresionantă. Sunt 180 eh, de state care au semnat tratatul de la Paris. Dacă, dacă vorbim doar de 129, excluzând Statele Unite și China și alții, dar 129 de state, dacă includem toate statele africane, multe asiatice și latinoamericane, aceste emisii ale acestor 129 de state sunt mai puține decât ale aviației internaționale. Deci dacă suntem mândri de procesul internațional demarat în, la Paris și repetăm, repetăm cifra de 180 de state, trebuie să uh, ținem seama și de aviație pentru că contribuția multor state este mult mai mică decât cea a aviației și suntem puțin frustrați, cred că colegii vor reveni la acest uh, uh, spus că ICAO uh, OACI vorbește acum doar pentru reducerea creșterii dioxidului de carbon. Iată, a cerut o reducere de 50%, din păcate OACI nu a preluat acest lucru, se discută doar despre compensare, lucru care uh, Uh, care preocupă pe anumiți colegi. Poate este necesar să se ajungă la un acord, însă nu toate liniile aeriene vor contribui la creșterea uh, neută din punct de vedere al dioxidului de carbon. Și cele triplu C, acolo, acolo există un proces unde dacă dăm o anumită flexibilitate pentru anumite uh, state, alții fac mai mult. Uh, noi permitem Indiei să crească, așa trebuie să mm, încercăm mai mult să creăm un uh, impuls corespunzător, însă să nu, nici să nu ne amăgim pentru că OACI uh, nu va rezolva problema. Trebuie să fim deschiși ca bilateral să mergem mai departe cu alți uh, parteneri să discutăm inclusiv cu președintele Statelor Unite pentru a ajunge la un acord bilateral și poate uh, să ajungem la o situație în care schema noastră să funcționeze și în afara Europei. Domnul Grote, din partea SND, mulțumesc, domnule Bulț, pentru posibilitatea de a discuta astăzi unii cu alții. După cum ați spus și dumneavoastră, E important să avem o creștere neutră din punctul de vedere al carbonului, dar mă întreb cum să vindem această idee celor din industrie, pentru că tocmai ce am prelucrat uh, directiva cu, cu privire la emisii și uh, strângem uh, cureaua, trebuie, spune că trebuie ca anumite ramuri industriale să strângă cureaua. Și apoi, cei din aviație spun că vor creștere dar neutră din punctul de vedere al carbonului, cum? Nu știu, e o idee greu de vândut, de... de... E greu să-i convingem pe ceilalți. Uh, cum facem? Oprim ceasul la treia oară? Sau cum să rezolvăm problema în așa fel încât o aci într-adevăr, să vină cu ceva pe substanță, de care să nu ne fie rușine și care să determine celelalte industrii să vândă ideea mai departe. Admiter, vom avea o problemă. Raportorul pe acest subiect va trebui să facă quadratura cercului, pentru că dacă nu se fac multe derogări în aviație, nu vom izbuti și eu nu, nu cred că va exista o majoritate pentru a opri ceasul o a treia oară. Avem legislație europeană și este de bun simț, da, să acționăm european. Dacă nu, atunci mai batem un cui în uh, uh, proiectul european. Pentru că automat vor fi impozitați cetățenii și nu, ma, nu vom mai avea nevoie de un sistem ETS. Vreau declarații clare din partea dumneavoastră că nu vreți un comportament ezitant pentru ca pe aici, pe acolo să facem pe plac anumitor parteneri internaționali. Nu, e important să avem un ETS puternic și bineînțeles că aviația trebuie inclusă aici. Fără doar și poate. De fapt, ce e de discutat? Nu e discutat nimic aici. Thank you very much. And... Vă mulțumesc. Acum de la ECR, doamna Gerling. Gerling. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vorbesc atât de mult despre viitor. Vreau să încercăm să Uh, ne referim la dificultățile existente până acum, pe care le cunoșteam, pur și simplu să solicităm, să spunem sus și tare că vrem ca lucrurile să fie într-un anumit fel, nu uh, ne ajută. Adevărul este că avem nevoie de un mecanism global. Uh, poate că nu va fi un mecanism perfect de la bun început, însă poate că ulterior vom putea să-i creștem eficiența. Este situația în care mai bine este dușmanul binelui. Trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că avem ceva pe care putem să convenim. Ce rost are să avem un mecanism global și să uh, facem o muncă titanică dacă menținem și un mecanism regional? va crea probleme majore atât pentru Comisie cât și pentru Parlament. Dar nu are nicio implicație asupra negocierilor pentru schimbatică și noi cred că ar trebui să avem ambiția unui mecanism care să reducă lucrurile după 2020. Poate nu este un mecanism foarte ambițios, însă dacă ne gândim la uh, de unde am pornit, uh, este o evoluție. Aș dori să vă întreb mai specific dacă considerați că când am fost în Paris, am discutat despre schimbarea climatică uh, și am vorbit despre uh, responsabilități comune, dar diferențiate. Este tema care uh, parcurge întreaga strategie de um, atenuare a emisiilor. Și dacă acest lucru va fi reiterat aici, atunci este inevitabil să îi se spune cumva circumstanțe speciale sau oricum ar fi, este un lucru care înseamnă că nu vom avea o soluție perfectă. Deci va trebui oricum să negociem și să facem schimbări. Vreau să vă întreb care vedeți, cum vedeți atenuarea europeană din interiorul ETS și din interiorul cu zborurile intraeuropene. Ca, pentru că sunt multe mecanisme, multe feluri în care se poate proceda, care să nu fie bazate pe piață sau pe ETS. Așadar, aș dori să știu cum uh, veți uh, obține acest rezultat. Vă mulțumesc. Acum Uh, în numele ALDE, domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, doamnă comisar, pentru aceste observații. Uh, colega mea a spus că mai binele poate să fie dușmanul binelui și poate lipsa de ambiție ar putea să fie uh, și mai pro și un lucru și mai rău. Aș putea să repet uh, tot ceea ce a spus Peter Lise și sunt perfect de acord cu ceea ce a spus el. Nu voi face acest lucru, voi pune accentul pe un element al uh, proiectului de acord OACI. Ce stă în spatele acestui proiect de acord? Pentru că dacă am înțeles bine, mult se, se pune foarte mult mare accent pe uh, compensare, avem offsetting. Avem experiență cu acest mecanism în Uniunea Europeană. Comisia Europeană, în repetate rânduri, a declarat că compensarea a contribuit la colapsul sistemului ETS. Deci, compensarea în trecut a avut efecte negative uriașe, nu doar asupra ETS, ci și asupra luptei împotriva schimbărilor climatice în general. Sistemul CDM, uh, vedem că fondurile CDM sunt uh, folosite mm, pentru utilizarea unor centrale cu cărbune în China și în India pentru că înlocuiesc alte centrale mai vechi, mai puțin eficiente, însă nu este o cale foarte puternică înainte. Deci compensarea deseori pare să fie problema și nu soluția. Așadar, întrebarea mea e în ce sens prevede Comisia uh, stabilirea unor criterii pentru compensare pentru a evita greșelile din trecut aș putea să fiu dispus să uh, accept un asemenea sistem, dar doar cu criterii extrem de stricte. Vă mulțumesc. Acum Catarina Comicina de la GUE. Zde za námi dorazila, protože nás čas Mulțumim foarte mult, doamnă comisar, că ați venit uh, alături de noi. Ne presează timpul și Mulți colegi au uh, cu siguranță multe întrebări. Doresc să vă urez mult succes în eforturile pe care le întreprindeți, pentru că a sosit uh, momentul să implicăm și aviația. Aviația a stat până acum pe margine și noi știm că avem probleme în acest domeniu, dar iată că nimeni n-a vrut să le abordeze. Ca și colegii mei, și eu sunt de părere că avem nevoie de un mecanism global și sper să reușim să negociem acest mecanism la OACI. Concret, doresc să vă adresez uh, o întrebare legată de uh, introducerea de noi combustibili pe piața europeană. Este foarte clar că acești uh, combustibili au valori reduse. Biocherosenul este utilizat în state la ora actuală și ce îmi lipsește mie pe piața europeană este, sunt niște lucruri care ar putea să ne ajute să demarăm. Deci ce veți face pentru ca într-adevăr să utilizăm la o scară mai largă biocherosenul? pentru că astfel cred că am reușit să ajutăm industria, dar am reușit și să creăm numeroase locuri de muncă. Fixăm obiective ambițioase, dar până la urmă mie mi se pare mai important să facem ceva la noi acasă, în așa fel încât să reducem emisiile. Și aș vrea să știu concret unde e problema, pentru că numeroase state utilizează deja biocherosenul, e o practică de rutină, în Europa nu. Mulțumesc! Thank you very much. And now... Mulțumesc foarte mult. Bas Eichhout de la Versi. Chairman and thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Ați spus că sectorul global are nevoie de soluții globale. Cu toții suntem de acord că acesta trebuie să fie obiectivul și însă trebuie să, ajung, să ajungem la compromisuri, înțelegem acest lucru pentru că suntem politicieni. Însă bineînțeles că uh, la un moment dat trebuie să tragi o linie roșie. De exemplu, creșterea neutră din punct de vedere a emisiilor de carbon până 2020 este un obiectiv uh, major, însă negocierile tocmai încep și tocmai uh, am fost de acord cu concesii majore. Deci deja mm, am făcut mulți pași înapoi. Înțeleg uh, soluția globală, însă dacă ne uităm la ceea ce face OACI, până acum uh, viteza schimbării o stabilește cel mai mic numitor comun. Așa funcționează aceste organizații. Atunci când s-a uh, s-a discutat despre reducerea emisiilor, s-au tot amânat lucrurile, s-au tot amânat lucrurile industria transportoare, transportul, transportatoare este dispusă să facă chiar mai mult decât se decide la OACI. Așadar, ce așteptăm până la urmă? Dacă mă uit la uh, acordul în legătură cu standardul de eficiență dioxid de carbon, Uh, Comisia numea această, uh, acest acord un acord uh, de marcant, ceea ce înseamnă că și de fapt avionul cel mai puțin eficient rămânea în producție până în 2028. Nu se poate numi o asemenea decizie una marcantă. Așadar, de ce Comisia în declarațiile sale amestecă cifrele și pretinde că uh, acordul a fost unul marcant, pentru că nu a fost, nu uh, ne dă foarte multe încredere în legătură cu așteptările pe care putem să le avem în legătură cu GMBM. Așadar, în primul rând, a standardele CO2. Spuneți că se poate merge mai departe decât ce s-a convenit la OACI. Este Comisia Europeană uh, dispusă să însoțească Statele Unite, GMPM, care sunt liniile dumneavoastră roșii? roșii? Ce este, sunteți dispuși să acceptați? Dacă excepțiile pentru creștere neutră din punct de vedere al carbonului sunt uh, compensate din altă parte, ne luptăm pentru aceste compensări sau punem o limită? De asemenea, compensarea menționată de domnul Gerbrandi. Nu vrem o dublă contorizare și nu vom accepta nicio formulare în acord care să interzică măsuri regionale, pentru că sunt anumite părți care spun că nu își doresc măs- măsuri regionale. Sper că uh, Comisia Europeană se va opune acestui lucru, pentru că dacă nu, veți avea mari probleme în Parlament, uh, pentru că cea mai bună propunere va trebui să vină de la Comisie și Parlamentul se va lupta pentru aceste probleme și trebuie să vă fie foarte clară uh, atribuția dumneavoastră în acest proces. Vă mulțumesc din partea FDD, domn, doamna Febi. Comisaria Bulcă. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, aici sunt. Aș vrea să fac o scurtă referire la măsurile de piață. Noi continuăm să folosim aceste instrumente de piață pentru a atinge obiective de mediu, așa încât să se îmbunătățească într-un fel starea planetei. Am constatat că Există multe exemple de mecanisme care nu funcționează. Din punctul nostru de vedere, ETS, de exemplu, este un mecanism care nu a produs reducerea de emisii pe care ne-o doriserăm. Sunt într totul de acord cu cele spuse în legătură cu măsurile de compensare. Iată, încă al enșpelea motiv de îngrijorare pentru noi. fiindcă s-a dovedit că nici acesta nu este o măsură eficientă. Măsurile trebuie redu eh, emisiile trebuie reduse, dar mai mult decât atât. Voiam să mă refer la conceptul acesta de neutralitate tehnologică. Noi promovăm mereu principiul acesta atâta vreme cât și vă întreb acest lucru, n-ar fi mai bine să susținem uh, tehnologiile care au un impact mai mic asupra uh, mediului înconjurător și n-ar trebui să penalizăm acele uh, tehnologii care au un impact mai mare, apropo de acest concept de neutralitate tehnologică. Și apoi, dincolo de acordul care se va încheia la nivelul OACI, își propune Uniunea Europeană să vină cu măsuri suplimentare să pună în aplicare măsuri suplimentare pentru reducerea emisiilor din sectorul aviației, mă gândesc, de exemplu, la o măsură comunitară, armonizată, care, într-o formă sau alta, să poată duce la eliminarea scutirilor fiscale pentru combustibili în acest sector, care astăzi beneficiază din plin de astfel de măsuri, care ar trebui poate eliminate. Deci, aveți în vedere așa ceva și care sunt acele măsuri suplimentare la care vă gândiți. Mulțumesc și acum îi dăm cuvântul doamnei comisar pentru a urga să răspundă la toate aceste întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru observații și întrebări, chiar și pentru provocările pe care mi le-ați lansat. Mă bucură faptul că înțelegeți și dumneavoastră că negocierile nu vor fi ușoare, nu au fost nici până acum. dar aș dori să vă spun ce ne însuflățește pe mine și serviciul meu. Suntem parte din comunitatea internațională, avem aceeași planetă. Trebuie să ne asigurăm că suntem suficient de puternici încât să nu facem presiuni, ci să invităm, printr-o propunere decentă, să invităm pe ceilalți să ni se alăture în eforturile pe care le întreprindem și noi. Aceasta este poziția de pornire și este spiritul în care lucrăm. Chiar mi-aș dori să găsim o soluție și un acord în luna septembrie. Textul în discuție în prezent conține elemente bune. Structura sa mă mulțumește. Ne concentrăm pe guvernanță, pe regulile clare. Și e adevărat, sistemul de compensări face parte din acest uh, text, s-a negociat din greu, dar aceste compensări nu se regăsesc doar în sectorul aviatic. Nu le-am inventat noi, uh, ci din contră învățăm de la alții și aplicăm aceste idei pentru sectorul aviației, ele se regăsesc și în alte sectoare și funcționează foarte bine. Important este să vedem în ce fel ne vom pune de acord pe marginea acestor compensări. N-am auzit pe nimeni să-mi spună că este cu totul împotriva lor. Stăm pur și simplu la discuții și uh, încercăm să găsim un acord pe marginea acestor compensări. Este foarte bine că toate părțile interesate sunt de acord că negociază pe baza principiului rutei. E foarte important să avem un teren comun și condiții egale. În același timp ne uităm și în jurul nostru. Eu asta am făcut, m-am uitat în jurul nostru, sunt diferențe uriașe, nu avem cum să închidem ochii. Trebuie să recunoaștem că unii vor avea nevoie de perioada de tranziție pentru a ni se alătura și că, da, țărilor sărace cu un PIB foarte mic, li se vor aplica scutiri. La fel și piețelor mici, unde ar fi mult prea costisitor să se aplice aceste reguli pe care noi acum le discutăm. Însă, pe mine mă interesează foarte mult faptul că în sfârșit am reușit să punem pe picioare o platformă internațională cu suficient de multe planuri și suficient de ambițioase încât să, să cuprindă pe toată lumea într-o formă sau alta. Acest lucru este în sine un succes excepțional, oricât de lucruri nu ne-ar plăcea la el. Dar da, vrem ca toată lumea să fie implicată, să ne ajute, să încercăm să-i convingem pe partenerii noștri că aceasta este nu doar o soluție bună pentru mediu, ci și pentru afaceri. Pentru că în prezent, ecologia nu mai înseamnă o simplă cheltuială, ci înseamnă afacere, înseamnă resurse alternative, independență energetică, energii regenerabile, biocombustibil și așa mai departe. Am vorbit cu cei din comunitatea aceasta a sectorului biocombustibililor și mi-au spus care este volumul de biocombustibil pe care l-ar putea genera în viitor. E un procent nu foarte mare și oricât de mult am accelera acest proces, nu o să ajungă prea curând la 10% din nevoie. Deci da, sunt bineveniți și lucrăm la a-i uh, implica și a include și biocombustibilii. Și vom lucra cu statele membre la o strategie prin care să abordăm și problema biocombustibililor până la toamnă. Deci, și în acest sens luăm măsuri. Eu cred că acordul privitor la emisiile de dioxid de carbon reprezintă într-adevăr o piatră de hotar și e foarte important. Sigur, putem discuta despre cât de mult mai bun ar trebui să fie acesta despre fond, dar nu uităm că am ajuns la un acord global, e fantastic. Deci e un lucru foarte bun. Ce aș vrea eu este ca toate țările să ni se alăture sunt mulți membri la OACI, să încercăm să facem cumva să, să facem presiuni, să promovăm acest lucru, să-l gestionăm așa cum se cuvine, încât nimeni să nu rămână în același timp în urmă, să gestionăm aceste discrepanțe care persistă. De aceea, deci, e bine că avem o abordare bazată pe rută, lucrăm uh, în format de triunghi despre diferențiere, nediscriminare și obiective de mediu bune. Acestea sunt elementele de care ne ocupăm. Și în acest sens, să știți că sistemul ITS al Uniunii Europene este un mare succes. Este un mare succes. Sunt alte țări uh, la nivel internațional care și se inspiră din, uh, se și inspiră din exemplul nostru. Numai că aviația este o afacere internațională și avem nevoie de o soluție internațională, de un acord internațional. Nu e vorba aici de piețe interne. Așa că v-aș ruga să înțelegem că orice dezbatere ulterioară cu privire la ITS în Uniunea Europeană va trebui să aibă loc după ce vom vedea care sunt rezultatele reuniunii adunării. Rezultatele negocierilor noastre de la nivelul adunării le vi le vom prezenta Colegul meu, Caniete, le va prelua și va încerca să le dea curs. De aceea cred eu că e nevoie de discuții în continuare pentru a vedea cum să punem în aplicare toate aceste lucruri în mod echilibrat la nivel operațional. Cu privire la standardele pentru dioxidul de carbon, încă o informație din partea mea. Vor exista, desigur, norme care vor gestiona acest lucru, dar vor, el, acest lucru va fi gestionat cumva și prin, forța, prin forțele de pe piață. Lucrurile evoluează. Și îmi face plăcere să aud că sunteți de acord cu mine că trebuie să lucrăm într-o logică de revizuire permanentă. Trebuie să căutăm în permanent soluții și să revenim mereu în discuții suplimentare, toate acțiunile noastre bazându-se pe rezultate. Sunt um, o mare susținătoare a acestui abord, acestei abordări în care uh, o abordare dinamică în funcție de evoluțiile din societate. Da, și sunt pentru obiective cât se poate de ambițioase, dar în același timp realiste. Așa încât vă rog să vă implicați, să fiți activi în grupul nostru european și vom vedea cât de departe putem ajunge. Eu sunt pentru. I think I've covered uh, other measures that uh, you Alte măsuri, apropo de întrebarea dumneavoastră, mă refeream deja la sistemul de gestionare a traficului, Sezar, care în curând va deveni operațional, Sestu Plus. Suntem ceva mai optimiști acum că până la urmă o să reușim să facem să se miște și proiectul acesta și vom prezenta o foarte bună comunicare privind, privind decarbonizarea sectorului transporturilor, unde se include și sectorul aviației, la vară, investim foarte mult în tehnologiile de decarbonizare, sunt pentru um, sistemele acestea proporționale și ne bucură faptul că EasyJet ne-a spus că susțin și testează acum un sistem de celule de hidrogen, soluții pe bază de celule de hidrogen. De asemenea, susțin Uh, aplicarea unor astfel de soluții și în aviația generală. Și sper ca toate aceste lucruri să fie puse în aplicare până în 2030, pentru că eu cred că aici se poate constata o reală diferență, ținând seama de creșterea uriașă a acestui sector. Toate aceste lucruri uh, vor schimba ne vor schimba comportamentul, atitudinea, ne vor obliga să ne adaptăm, iar tehnologia chiar cred că ne va ajuta în acest proces de uriaș uh, creștere. Nu avem o soluție fermecată, dar uh, sunt convinsă că, insistând, cred că sunt convinsă că vom ajunge la o soluție. Dar este un, o poveste care nu are niciodată sfârșit. Înțeleg uneori pesimismul dumneavoastră, fiindcă e adevărat că discutăm de subiectul ăsta de multă vreme, 10 ani, nu puțin, dar Cred că suntem în momentul cel mai bun de până acum și putem să ne bazăm pe soluția de la COP21, ne bazăm pe ritmul accelerat pe care îl înregistrează uh, consecințele discuțiilor privind uh, schimbările climatice Schimbările climatice se produc în mod accelerat. Mergem în Florida, mergem în Groenlanda, vedem că lucrurile astea se întâmplă. Nu mai are rost să tergiversăm discuțiile. Trebuie pur și simplu să abordăm problema frontal și să o gestionăm. Prin urmare, vă rog să vă implicați în continuare, dar în mod constructiv, optimist. Și să încercăm să găsim un acord, să rămânem angajați constant și activ pentru a-i motiva și pe partenerii noștri internaționali să ni se alăture în urmărirea obiectivelor noastre ambițioase. Să nu uităm însă că Uniunea Europeană este foarte bine dezvoltată, este o zonă geografică de, foarte bine dezvoltată și trebuie să înțelegem întâi noi lucrul acesta și să facem eforturi să ni alăturăm și pe aceia care nu au încă nivelul nostru de dezvoltare. Nu avem cum să facem altfel. Nu putem să abordăm în mod izolat problema decarbonizării și a schimbărilor climatice. Nu putem să o facem de unii singuri, oricât am fi noi de grozavi și de ambițioși. Uh, Mulțumesc. Și acum, uh, a doua rundă de intervenții, dau de îndată cuvântul lui Ivo Belet. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezență, doamnă comisar. Foarte subțin, nu voi repeta cele spuse deja. Am făcut parte din delegația parlamentară la reuniunea din, de la eh, mm, Montreal, de eh, ultima reuniune la Montreal și s-a vorbit despre guvernanță în OACI. Am fost avertizați anterior, dar nu înseamnă, să știți, că nu m-a mirat lipsa de transparență de la această organizație. De aceea am, ne-am bucurat să, să avem parte de sprijinul dumneavoastră, fiindcă vorbim despre o ramură oficială a Națiunilor, Organizația Națiunilor Unite. Eu credeam că transparența este 100%, acolo nu e deloc așa, așa și aștept cu mult interes să ne sprijiniți tocmai de aceea. Apoi vorbim despre GMBM, ni se spune că aceasta e oferta cea mai bună pe care o avem în prezent. Nu este ETS, nu e perfect, dar bun, să încercăm să uh, o promovăm. Vă susținem. Vorbim despre standardele convenite la nivelul OACI, și poate nu sunt așa de ambițioase, dar chiar și așa, măcar e un progres, e un pas înainte. Două, trei întrebări aș avea și eu. Mai întâi, în legătură cu calitatea măsurilor de compensare. Vorbeați despre calitatea lor ridicată. E un lucru fundamental, controlul uh, calității compensărilor este fundamental pentru succesul întregii operațiuni. Ne puteți oferi garanții că, într-adevăr, e vorba de măsuri de succes? Pentru că, din câte am înțeles noi, nu toți partenerii la Montreal înțeleg și văd lucrurile în același fel. A doua întrebare. Acest acord are în vedere și revizuiri periodice este doar o opțiune sau este o obligație cuprinsă în acord? Pentru că iarăși un lucru fundamental uh, și aici reiterat cele spuse de domnul Grote și domnul Lize și de alți colegi. Și noi aici în comisie tot vorbim despre sectorul industrial, despre energie, despre contribuțiile altor sectoare și este greu de explicat altor sectoare că aviația sau și transportul maritim nu fac mai mult. Poate că ar trebui să contribuie mai mult, așa încât să existe mai multă marjă de manevră și pentru sector și pentru a se evita relocarea Deci, poate că ar trebui să facem mai mult pentru a oferi și altor sectoare mai multă marjă de manevră. Mulțumesc! Mulțumesc, Ivo! Domnul Dans, mulțumesc. Cred că există mult consens în cadrul comisiei noastre cu privire la temele pe care le discutăm. Voiam și eu să mă refer la câteva chestiuni, de exemplu la aranjamentele privitoare la compensări. Poate ar trebui să învățăm din lecțiile trecutului și să ne asigurăm în același timp că nu doar sectorul este cel care stabilește regula jocului. Cam, cam asta se întâmplă până acum. A doua chestiune se referă la integrarea ITS în uh, mecanismul uh, acesta global. Ne dorim un teren, să zicem așa, de lucru global de la care să pornim. Se pare că, așa cum evoluează situația, acest GMBM devine mai degrabă decât un, decât un teren global, mai degrabă un plafon global. Și încă o chestiune, voiam să mă refer la transparență, la care s-a referit un pic și Ivo Belet înainte. A vorbit el despre transparență din punctul de vedere al delegației noastre. Când vorbim despre expertiză în domeniul schimbărilor climatice, e nevoie de oameni care să fie capabili să-și exprime uh, ideile, cunoștințele, experiența. Nu putem vorbi doar de organizațiile dintr-un singur sector care să se ocupe ele de rezolvarea întregii probleme. Uh, Îngrijorările noastre în, conse- în acest context se leagă de faptul că actualul mod de a implica emisiile din aviație decurge din uh, mecanismele anterioare bazate pe progres tehnologic și sensibile din punct de vedere comercial. Ce face Comisia pentru a implica accesul public așa încât să existe o gamă mai largă de expertiză pentru organizațiile implicate, în special OACI, dar nu numai. Fiindcă eu cred că dacă mergem undeva să rezolvăm problemele pe care dumneavoastră le-ați menționat, avem nevoie de multă ambiție, dar avem nevoie și să implicăm pe toată lumea și chiar putem face acest lucru dacă reușim să implicăm în discuții o gamă mult mai mare de actori. Până acum am fost uh, foarte năzuroși în felul în care i-am implicat pe alții. Cum putem să fim ceva mai deschiși și mai uh, uh să implicăm pe mai multă lume? Mulțumesc și acum Jacqueline Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit în cadrul Comisiei pentru Transporturi, uh, doamnă comisar. Păcat că n-am căutat această soluție globală acum 10 ani, pentru că, așa cum spunea Peter, de 10 ani tot ascultăm dezbaterile acestea împovărătoare. Sunt ore, ani de discuții și n-am ajuns la nicio concluzie de bun simț până acum. Totuși e bine că suntem acum pe calea cea bună. Astăzi am avut o reuniune de prânz, la prânz cu uh, sectorul aviației, uh, cu experți și cu juriști și am constatat că oamenii aceștia chiar își doresc în sfârșit o soluție, fiindcă discuțiile durează de atâta vreme cât uh, se confruntă cu problema incertitudinii. O problemă. Am experiență în domeniul aviației, în domeniul aerospațial. În ultimii 10 ani în uh, materie de producție aeronautică, la nivelul fuselajului, la nivelul motoarelor, la nivelul cercetării privind combustibilii s-au făcut multe progrese în cercetare, dar nu s-a făcut suficient pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Eu cred că trebuie tocmai de aceea să lăudăm acei, acei uh, actori din sectorul industrial care s-au ocupat de acest lucru. Și apoi, Trebuie să ne ocupăm și de răspunderea statelor membre, de exemplu, răspunderea lor pentru calitatea pistelor. Avem tehnologia necesară pentru a introduce SESAR, de exemplu, și putem concura cu Next Gen, care este sistemul american. Dar, din păcate, statele membre par să nu dea dovadă de suficientă voință politică, pentru că toate aceste măsuri, dacă ar fi să fie adoptate la oaltă, ar duce într-adevăr la atenuarea efectelor schimbărilor climatice. Vom avea o delegație la ICAO și la OACI și la ședința din mai și sper să fie foarte interesante discuțiile și am să mă refer la uh, această măsură GMBM. Ne puteți confirma că, de exemplu, Regatul Unit nu va fi obligat să pună în aplicare măsuri care să depășească acordul de la OACI, pentru că pe mine nu mă interesează neapărat uh, soluțiile regionale. Este vorba de aceste, aceste măsuri sunt cele care au creat problemele cu care ne confruntăm acum și ar însemna să facem un pas înapoi cu 10 ani în urmă. Apoi, înțelegem că în momentul de față China și Rusia sunt destul de reticente Și nu vrem să ajungem într-o situație de concurență în care sunt țări care nu respectă regulile. Deci ne interesează să ajungem la o soluție. Poate nu puteți să ne oferiți mai multe comentarii acum, dar e foarte interesant să, interesant să vedem cum funcționează lucrurile și din acest punct de vedere. Și ajung aici la nerespectarea regulilor de, care, de către țările terțe. Aceasta este problema. Riscăm să ajungem în aceeași situație în care ne aflăm în momentul de față. Eu vă urez mult succes și aveți tot sprijinul nostru în încercarea de a găsi o soluție, fiindcă tuturor ne-ar plăcea să trecem la alte dosare. Dar există tot felul de soluții pentru atenuare și cred că trebuie să discutăm despre toate și să informăm pe toată lumea. Thank you very much, Miss Meisner. Doamna Meisner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi voi discuta, voi vorbi în calitate de politician de mediu. Nu mă aștepta de la altceva din partea OACI, pentru că dacă într-adevăr vrei un acord global, atunci cu siguranță nu va fi la fel de ambițios ca și ceea ce vreau în Europa sau la ce ne-am gândit noi în Europa. Deci, doamnă comisar, este, da, un pas înainte. A fost uh, și cu uh, pasul făcut la Paris, la COP21, când în sfârșit am ajuns la un numitor comun, noi cei în plan global, și acesta va fi un pas și mai înainte. Dar, bineînțeles că din punctul de vedere al politicii de mediu nu ne convinge ceea ce se întâmplă. Nu mă convinge nici măcar în spațiul uh, Uh, maritim, pentru că sunt uh, expertă și în acest domeniu. Nu mă interesează neapărat uh, cele două grade, mă, mi se pare grav și 1,5 grade, pentru că pierdem insule, se scufundă dacă cresc, crește nivelul mărilor. Deci, indiferent în ce calitate vorbesc, uh, ca politician pe transport sau pe mediu, ne-am încercat să vârâm pe gât uh, în populației globale uh, soluții europene. A fost declarație de la Moscova uh, și s-a spus că um, cei din aviația internațională, dacă vin în Europa, nu vor participa. Deci uh, este foarte important să facem front comun, dar uh, de aici nu vine o soluție totală. Trebuie să vedem ce mai, altceva mai putem face în Europa, uh, cum putem arăta celorlalți cum se obține mai mult. Și o altă întrebare, pentru că nu știu cum se tratează lucrurile la OACI. Noastră spuneați că se vrea neutralitatea uh, din punctul de vedere al carbonului până în 2020. Ce e calculat aici? Doar uh, combustibili alternativi sau uh, rute de zbor optimizate sau uh, se calculează și alte elemente unde se pot obține multe, de exemplu să reducem emisiile chiar în aeroport, pentru că și acolo sunt posibilități uriașe. Mă gândesc, de exemplu, la electrificare. Am calculat și noile materiale, așa cum a spus și Jackie Foster, materiale care să eficientizeze și ele toată treaba. Deci, uh, cum uh, joacă acestea un rol când uh, OACI își face prognoza și cum uh, se discută la nivelul schimbului de idei internațional cu privire la cercetare, dezvoltare și ce se poate obține și optimiza aici. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Doamnă comisar, nu mai sunt alte solicitări de intervenție și vă dăm cuvântul pentru răspunsuri. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile și pentru toate întrebările. Doresc uh, mai întâi să mă refer la uh, întrebarea care a apărut de mai multe ori legată de transparență. Eu sunt 100% pentru o transparență totală la tot. Chiar îmi place decizia comisiei că trebuie să fim 100% transparenți. Asta înseamnă că putem funcționa și voi invita OACI să țină cont de asta. Și aici, bineînțeles că transparența în guvernanță este foarte importantă, sau guvernanța care să conțină un element de transparență. Motivul pentru care avem nevoie de asta este că statele membre sunt organismul de implementare. Deci, dacă nu există un control, e bai. Să avem control ca să știm uh, cine revendică uh, anumite proiecte. Să vedem exact ce interese există. Suntem perfect conștienți de această chestiune, e în lucru și sper că nu există vreun dubiu Discutăm despre transparență și guvernanță și trebuie să ne asigurăm că implementarea este deplină. ceea ce vește calitatea compensării, iarăși avem un lucru ce ține de transparență și guvernare. În primul rând, compensările trebuie să fie eligibile. Apoi, nu trebuie utilizată dubla revendicare și dubla contorizare. Niciuna din cele două. Și un lucru care e, e un lucru care e încă în negociere, dar cred că facem, cred că mergem în direcția cea bună. De asemenea, sper că vă veți implica și ne veți oferi sprijin puternic, pentru că vocea dumneavoastră va face diferența. Sigur, trebuie să respectăm normele OACI și putem încuraja în continuare OACI să dea dovadă de transparență, pentru că este un organism ONU și, în teorie, n-ar trebui să fie prea greu, dar, totodată, fiind în plină negociere, haideți să punem problema și cu partenerii noștri. Vă invit, când discutați cu ei, să fiți vocal, când mergeți la Montreal. De asemenea, n-au fost prea multe întrebări, de fapt. Ghezine m-a întrebat despre diferitele tehnologii și ce altceva mai putem face. Nu este parte a negocierilor OACI acum acest element? Discutăm despre transportatori, despre rute, despre cum să partajăm uh, povara și să o facem într-o manieră echitabilă. Deocamdată nu avem un acord final, așa că e speculă pură și va fi greu să facem o estimare, dar poate că într-un pas următor. Cine știe, poate vom avea în vedere aeroporturile și, da, să explorăm și această idee. Deocamdată doresc să fiu realistă și colegul ce mi-a adresat întrebarea nu mai e aici, dar uh, cu verzii care fac presiuni, uh, vom încerca să menținem un nivel uh, ambițios, să nu ne îndoim nicio clipă uh, de faptul că acordul global este necesar ca instrument și nu numai. Trebuie ca în baza unui acord să ne dezvoltăm obiectivele ambițioase și să ne implicăm total în ceea ce privește decarbonizarea. Așadar, uh, avem în vedere mai bune materiale, mai buni uh, combustibili, un uh, design mai bun. Finanțăm cercetarea și dezvoltarea în acest sens. Lucrurile se mișcă. Trebuie să-i activăm și pe consumatori, să le prezentăm situația și aici puteți juca un rol interesant. Ne puteți ajuta pentru ca tranziția să fie mai rapidă. Normal, urmă, consumatorul plătește pentru toate acestea. Ei sunt cei care au cu adevărat bani. Noi ceilalți ne descurcăm, dar ei iau decizia și este important să implicăm și să coopereze cu noi. Have I said? Have I said that already? Yeah. I think if there is no further question... Și dacă nu mai sunt alte întrebări, aș vrea să mă opresc și, dacă îmi permiteți, vreau să vă mulțumesc pentru o discuție constructivă, critică, dar și foarte optimistă. Exact uh, de ce avem nevoie acum. Energie pozitivă, haideți să rămânem uniți și dacă nu sunteți de acord cu ceva, veniți la mine în biroul meu, la colegul meu, să clarificăm lucrurile, să punem cărțile pe masă. Pentru că după ce plecăm la negociere, suntem uh, uniți și să obținem astfel cel mai bun acord în septembrie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și noi vă mulțumim pentru prezență aici, mulțumim pentru comentariile utile și pentru posibilitatea pe care ne-ați uh, oferit-o de a vă adresa întrebări la care să primim răspunsuri precise. Acestea fiind spuse, închidem reuniunea de astăzi. Doar vreau să vă spun că următoarea reuniune va fi pe 23-24 mai la Bruxelles. Mulțumesc, o seară plăcută tuturor!